Așa încheiem și ședința din această seară. Următoarea ședință va începe uh, mâine la ora 9 uh, dimineață. Uh, ordinea de zi a acestei ședințe a fost publicată și este disponibilă pe site-ul Parlamentului European. Înainte să declar această ședință închisă,